Proszę Państwa, rozpoczynamy. Koledzy, haideți să începem uh, următoarea parte a ședinței noastre, următorul punct. Măsuri de promovare și informare privind produsele agricole pe piața internă și în ter țări terțe. Domnul Scott a cerut cuvântul și domnul Agnew. Domnul Agnew, în numele grupului EFD aș cere amânarea acestui vot. Legislația a fost făcută în mare grabă. Există și alte legi pe acest subiect, dar pur și simplu nu sunt folosite în mod corect. Mulțumesc. Mógłby Pan jeszcze raz powtórzyć swój wniosek? Ați putea, vă rog, să repetați ce ați spus? Da, domnule președinte, mă bucur să o fac. Grupul EFD cere amânarea acestui vot din motiv că această legislație a fost făcută în grabă și că oricum există o altă legislație care nu e folosită cum trebuie. Mulțumesc. Rozumiem, że w takim razie musimy przegłosować pana wniosek. Głosuj... Înțeleg că trebuie să votăm cererea noastră, deci vom vota cererea de amânare a votului. Da? Să, vot, să amânăm votul după cum înțeleg, moțiunea noastră este de a amâna votul, da? Așadar, cine este în favoarea ideii de a amâna votul? Votăm electronic. Votul este deschis. Cine este în favoarea ideii de a amâna votul, vă rog să vă puneți cartelele de vot în uh, sistemele de vot și să votați. Vom aștepta astfel încât toată lumea să poată să-și exprime votul. Deci cred că putem închide votul acum. L-am prelungit astfel încât să avem suficient timp și acum închid votul. 11 pentru, 20 împotrivă. Deci înțeleg că vom uh, trece la vot. Vom vota propunerea comisiei privind oferirea de informare și măsuri de promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe. Am primit 340 de amendamente în total și din cauza cererii președinției elene de a avea un acord în primă lectură, după vot vom vota și decizia noastră de a începe negocierile cu Consiliul pentru a ajunge la un acord în prima lectură. Sigur, negocierile cu întreaga echipă uh, și de asemenea raportorul și raportorul din umbră vor fi în echipă. Dacă nu, negocierile nu ne vor permite un acord cu Consiliul, în sesiunea plenară vom vota raportul pe care îl adoptăm astăzi și acest vot va constitui prima noastră lectură în aceste proceduri. Deci putem să trecem la vot. Dacă doamna raportor dorește să ia cuvântul, îi pot da cuvântul acum. Foarte bine, nu? Atunci trecem direct la vot. Așadar, amendamentul de compromis 1 deci amendamentul de compromis 1, cine este pentru? Mai întâi trebuie să votăm amendamentele 107-111, spune doamna, ale domnului Patrau Neves și altora. Punct 106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 da, raportorul s-a asigurat că avem mulți colegi spanioli. Haideți să repetăm votul. Deci, cine este pentru amendamentul de compromis 1? Deschid votul, vot electronic, amendamentul de compromis 1. Głosuje? Nie, to... Ok. Zamykam głosowanie. Przyjęte. Votul este închis. Adoptat. Așadar, trecem acum la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru amendamentul de compromis 2? Deschid votul. Zameca Busonia. Votul este închis. Am adoptat amendamentul de compromis 2. Trecem acum la 145 amendamentul uh, Iar, Ziegle, etc. Cine este pentru amendamentul 145? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Este respins. Dar haideți să verificăm. Deschid votul electronic. Votul este deschis, votul este închis. și de fapt a fost adoptat. Așadar, 146. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este împotrivă? Doamne și domnule, verificăm electronic. Verificăm electronic. 146. Închid votul. adoptat. 147. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine împotrivă? Adoptat. 148. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Adoptat. 149. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 150. Cine este pentru? Împotrivă? Respins.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 împotrivă, încă o dată 153, cine este pentru? Kto zajin cu el, tu jest przeciw? Cine este împotrivă, se adoptă. 154, cine este pentru? Împotrivă, adoptat. 155, cine este pentru? Împotrivă, adoptat. 156. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Trecem la amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Votăm electronic. Zamecam głosowanie. Votul este închis.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 Închid votul. Se adoptă. Atunci trecem la 221. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Păcat. 223. Moment. Przechodzimy do poprawki Poprawka. Trecem la mm, amendamentul 227. Cine este pentru? 227. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru amendamentul 26? Mulțumesc. Cine este împotrivă, se adoptă. 228. Cine este pentru, împotrivă, respins. 229. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. 27. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. 231. 231 cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Adoptat. Acum. 220, 229, nu, 29, cine este pentru? Amendamentul 29, cine este pentru, cine este împotrivă? Adoptat. 232. Cine este pentru 232? Cine este împotrivă? Adoptat. Numărul 30. Acum amendamentul numărul 30. Nu, 235. Cine este pentru 235? Cine este împotrivă? Adoptat. Amendamentul 32 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 237. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm 237. Deschid votul. Mulțumesc. adoptat. Partea a doua. Deschid votul. Cine este pentru partea a doua? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Adoptat. Amendamentul 33 al raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? adoptat. 238 al domnului Dantan, cine este pentru, cine este împotrivă, adoptat. A, este identic. 240. Cine este pentru 240, cine este împotrivă, respins. Trecem acum la amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Trecem la Președintele se întrerupe. If adopted, go to 242. Yes, yes. Przechodzimy do poprawki 200. Trecem la 242. Cine este pentru? Împotrivă? Respins? 243. Cine este pentru? Împotrivă?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 Acum trecem la amendamentul de compromis 6. Votul este deschis. Votăm electronic compromisul 6. A votat toată lumea. Votul este închis. Compromis przyjęty. Se aprobă. Do poprawki 319 to jest... 319 acum. 319, identic cu 320. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se aprobă. Trecem acum. Check this one, please. Check. Sprawdzamy poprawkę 319. Otwieram głosowanie. Bine, s-a cerut o verificare electronică la 319. Votul este deschis.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 Respins. 322. Cine este pentru? Bine, verificăm. Verificăm 321 electronic. Votul este deschis. Zamecam głosowanie. Votul este închis. Odrzucona. Popra Se respinge. Kto jest za... 322. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 323. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 324. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. 325. Cine este pentru, împotrivă, respins. 345. Nu, președintele se corectează. 45 cine este pentru, împotrivă, a aprobat. Treste 29. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. 46 și 330 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se aprobă. 331. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis la amendamentul 331. Votul este închis. Pravka przyjęta. Se 332. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic 332. Votul este deschis. Mecam gusovanie. Votul este închis. Se aprobă. 333 acum cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Kto jest Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Puncte preambule. Acum trecem la considerente. Kto jest za? Considerentul 1, cine este pentru? Puncte preambul număr 1. Amendamentul 1 al raportorului, cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Votul este deschis la amendamentul 1, considerentul 1. Zamecăm głosowanie. Votul este închis przyjęto i to dużym wynikiem. Se aproba cu majoritate largă. 51. Kto jest za? Amendamentul 51. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 52. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm electronic. Votul este deschis la 52. Zamykam głosowanie. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 54. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se aprobă. 55. Kto jest za poprawką? Amendamentul 55. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se aprobă. 51. Kto jest za poprawką? Trecem la amendamentul 61. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se aprobă. Jednak otwieram głosowanie. Haideți să verificăm electronic. Votul este deschis la 61. Zamykam głosowanie. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 62. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Amendamentul numărul 5. Identic cu amendamentul 77. Cine este pentru? Przeciw. Cine este împotrivă? Verificăm electronic numărul 5. Głosowanie. Zamykam głosowanie. Next.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 83 este următorul amendament. Cine este pentru? Kto jest przeciw 83? Poprawka odrzucona. Împotrivă se respinge. 84. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se aprobă. Trecem la amendamentul 87 al domnului Marinescu. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Uh. poprawka 88. Kto jest za poprawką 88? Următorul amendament este 88. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 90 al doamnei Ayuso. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 91. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Poprawka sprawozdawcy numer 10. Poprawka numer 10. Amendamentul 10 al raportorului, cine este pentru? Mulțumesc, cine este împotrivă? Se aprobă. Do głosowania nad poprawioną. Trecem acum la votul final uh, al propunerii astfel amendate. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Și se adoptă. Votăm uh, proiectul de rezoluție legislativă. Votul este deschis. Deci votăm proiectul de rezoluție legislativă. Votul este închis acum. Zamykam głosowanie. Przyjęte. Głosowanie. Se adoptă. Acum votăm decizia de a intra în negocieri cu Consiliul. Votul este deschis. Am głosowanie. A votat toată lumea. Siento. Votul este închis. Este adoptat. sprawie składu zespołu Trecem acum la votarea echipei de negociere. Votul este deschis. Deci, componența echipei de negociere. Cine este pentru? Vă rog să votați. A votat toată lumea, votul este închis, se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Așadar, am încheiat sesiunea de vot pe acest subiect. Mamy jeszcze dwa głosowania. Mai sunt două voturi. Przechodzimy. Widzę, że teraz nam się e, zmniejszy frekwencja. Văd că vom avea mai puțin membri prezenți. Doamna raportor și-a lăsat colegii să plece acasă. Bun, haideți să trecem la următorul punct avizul privind uh, moțiunea de rezoluție a domnului Silvestris asupra problemei animalelor uh, fără stăpân. Uh, este adoptarea unui aviz, proiect de aviz în forma unei scrisori. Pe 11 februarie am decis să pregătim un aviz pe această moțiune în forma unei scrisori conform Uh, articolul 25 și 5 din regulamentul de procedură a Parlamentului European și aceasta va fi transmisă de președintele Parlamentului Comisiei, către Comisie. Conform uh, cerințelor interne actuale, un astfel de aviz trebuie adoptat de Comisia responsabilă și inclus într-o scrisoare a președintelui Comisiei către președinte, care să transmită rezultatele votului și să ceară acestea după aceea să transmită instituției relevante. Așadar, pentru a facilita procedura, Secretariatul Comisiei Agri a pregătit și a transmis un proiect de scrisoare bazat pe moțiunea de rezoluție și care a încorporat sugestiile coordonatorilor. Data limită pentru trimiterea de comentarii a fost 26 februarie și acum Proiectul, așa cum a fost agreat la ședința coordonatorilor, va fi supus votului. Deci cine este pentru acest uh, proiect de aviz, vă rog să ridicați mâinile. Cine este pentru adoptarea proiectului de aviz? Votăm uh, electronic. S-a deschis votul. Vă mulțumesc, s-a închis votul. am adoptat acest proiect care va fi prezentat în forma unei scrisori către președintele Parlamentului. Trecem acum la următorul punct, schimb de opinie cu raportorul Agri privind bugetul pentru 2015. Raportorul comisiei noastre este domnul Niculescu. Vom adopta o scrisoare care conține prioritățile Comisiei Agri. Procedura bugetului din acest an diferă de cea din anii precedenți datorită alegerilor parlamentare. S-a convenit ca comisiile specializate să nu redacteze un aviz în legătură cu prioritățile pentru bugetul 2015. În loc, comisiile vor trimite scrisori raportului general. În această scrisoare, comisiile își comunică prioritățile raportorului general. Scrisoarea în numele comisiei noastre a fost pregătită de către domnul Niculescu. ca fiind cel responsabil în numele comisiei noastre proiectul de scrisoare a domnului Niculescu, care conține prioritățile comisiei noastre, a fost trimis coordonatorilor în luna februarie. Aceștia au fost invitați să facă comentarii. După aceea, scrisoarea a fost transmisă tuturor membrilor comisiei. Scrisoarea în legătură cu care votăm astăzi este rezultatul consultărilor informale la nivelul coordonatorilor. După vot, scrisoarea va fi trimisă raportorului general. Proiectul este inclus în dosarul dumneavoastră. Înainte de a trece la vot, îi dau cuvântul raportorului pentru aviz, domnule Niculescu. Aveți cuvântul. Președinte, cele mai importante lucruri le-ați uh, prezentat deja, încât nu cred că e nevoie să insist în mod deosebit. Aș uh, vrea doar să spun că fiind vorba de o simplă scrisoare, nu am putut include poate toate, toate lucrurile pe care ni le-am dorit, dar aș insista asupra a două idei. Uh, întâi și întâi faptul că anul 2015 va fi primul an de implementare completă a reformei politicii agricole comune, ceea ce impune alocarea de fonduri suficiente pentru a face posibilă punere în practică a tuturor elementelor acestei reforme, de exemplu a măsurilor de mediu. Un alt element care mi se pare deosebit de important este mențiunea potrivit căreia fondurile alocate pentru criza în domeniul agriculturii în bugetul 2015, care vor rămâne nefolosite, trebuie să fie utilizate integral pentru subvenții agricole în anul bugetar următor. Așa cum ați menționat, domnule președinte, scrisoarea a fost uh, transmisă cu suficient timp în urmă colegilor uh, care au uh, transmis observații. Cu toate acestea sunt încântat să ascult uh, observațiile celor prezenți aici. Vă mulțumesc. rozumie, że nie widzę uwag. To dobrze. Presupun că nu există comentarii, ceea ce este foarte bine pentru că suntem deja în întârziere. Vă mulțumim, domnule Niculescu, pentru informațiile suplimentare. Acum trecem la vot. S-a deschis votul. Cine este pentru această scrisoare pregătită de către Niculescu? Ca urmare a consultării cu coordonatorii. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Scrisoarea a fost adoptată de către Comisia Agri. Va fi trimisă raportorului general. Îi mulțumesc din nou domnului Niculescu și încheiem aici dezbaterea pe acest punct. Trecem la ultimul punct. Avem o întârziere de aproape o oră deja, așadar haideți să începem audierea privind anul internațional al agriculturii familiale, rolul Uniunii Europene. Discutăm aici mai mult pe fond, vom audia prezentări interesante Însă, în primul rând, înainte de asta, vom lua o pauză de 5 minute pentru a, le putea ura bun venit invitațiilor noștri. Proszę Państwa, rozpoczynamy zapowiedź po krótkiej przerwie. Stimat kolegi, după scurta pauză, care s-a prelungit ușor, haideți să începem următoarea parte a sesiunii noastre, un subiect foarte important pentru noi, audierea privind anul internațional al agriculturii familiale. cum vedem noi lucrurile în Uniunea Europeană. După cum știți, suntem în anul internațional al agriculturii familiale, o inițiativă a FAO și comisia noastră a decis să contribuie la această inițiativă cu conferința de astăzi. Vom asculta o serie de vorbitori oameni de știință, însă și reprezentanți ai fermierilor. Vom asculta de asemenea și un reprezentant al FAO. Fermele familiale sunt cele unde familia nu doar că deține ferma, ci și prestează majoritatea muncii de pe fermă. Este forma cea mai comună de agricultură din lume și în Uniunea Europeană se caracterizează printr-o mare diversitate în funcție de statul membru. Cunoaștem acest lucru foarte bine ca membri ai Comisiei Agri. Cunoaștem acest lucru și din uh, munca pe care o facem în jurisdicțiile noastre vermele familiale sunt în măsură să gestioneze cel mai bine resursele naturale și să protejeze mediul. Acestea furnizează alimente variate consumatorilor și alte caracteristici importante care poate sunt mai importante în afara Europei, sunt lupta împotriva foametei. Vreau să intenționez să dau cuvântul membrilor Comisiei Agri, însă dacă avem timp, voi da cuvântul și altor membri. În prima sesiune din dimineața aceasta vom audia trei cercetători, doamna Davidova de la Universitatea din Kent, care a fost deja invitată la comisia noastră. Îi urăm bun venit din nou, după care va urma doamna Tia Hennessy de la Centrul de Cercetări în Economia Rurală din Irlanda și după aceea doamna Plas, care lucrează la Universitatea din Göttingen, dar este și ea uh, activă în domeniul fermelor în domeniul agriculturii. Înainte de a da cuvântul invitațiilor noștri, îi dau cuvântul doamnei Marcela Villareal, directoare a oficiului FAO a Națiunilor Unite, responsabilă pentru Anul Internațional al Agriculturii Familiale. Ea răspunde de temele organizatorice legate de acest an internațional. Uh, salut de asemenea și reprezentanții comisiei prezenți în sală. Am discutat în dimineața aceasta subiecte dificile, actele delegate, am avut o serie de voturi și acum putem să ne avântăm într-o aventură intelectuală și să discutăm despre agricultura familială. Acum îi dau cuvântul reprezentantei FAO. Mulțumesc tuturor. Este o plăcere pentru mine să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră să aportăm acest subiect care este de maximă importanță în agenda globală, în agenda internațională. Deci sper să avem o discuție interesantă care să ne permită să facem progrese. Astăzi aș vrea să mă refer la câteva subiecte legate de uh, această agricultură familială, să ținem uh, seama și de faptul că este anul internațional, al agriculturii familiale și după aceea să tragem niște concluzii. Există o mare diversitate de-a lungul uh, mapamondului în ce privește acest tip de agricultură. Există ferme foarte mari și ferme de foarte mici dimensiuni uh, în care se practică agricultura familială. Depinde de resursele naturale la care fermierii au acces, de finanțele de care dispun avem uh, ferme foarte bogate și avem ferme foarte sărace care uneori se află sub pragul de subsistență. Deci, uh, trebuie să ne gândim că dacă uh, susținem într-o manieră adecvată aceste ferme familiale, ele pot deveni foarte productive, pot să își sporească productivitatea, pot să își sporească producția, dar pentru a ajunge la acest stadiu este nevoie de un set de instrumente de susținere. Foarte important pentru toate uh, fermele familiale uh, este că nu există un model general valabil de producție agricolă, ci mai degrabă este vorba despre o uh, formă de viață. Uh, și uh, din acest punct de vedere trebuie să purtăm un dialog uh, cu toți cei direct implicați. Ce este o fermă familială? Este foarte greu să găsești o definiție general valabilă având în vedere marea diversitate a acestui tip de ferme. Dar este vorba uh, despre uh, folosirea forței de muncă a unei familii în esență și proprietatea uh, se află în uh, mâinile unei familii. Deci acestea sunt elementele comune pe care le întâlnim uh, pretutindeni în lume în ce privește fermele familiale, dar, spuneam, există o mare varietate, unele sunt foarte uh, mari, uh, ramificate, altele foarte mici. Și uh, pentru că este uh, vorba de anul uh, fermelor familiale, noi trebuie să încercăm să uh, ținem seamă inclusiv de domeniul pescuitului cu fermele mici sau de cei care lucrează în, cu domeniul forestier. Foarte important este că există un model specific și există uh, această trăsătură comună, solidaritatea între membrii familiei. Deci, uh, nu neapărat un mod de producție foarte industrializat. Și pentru că aceste ferme familiale sunt în proprietatea unei familii, există interesul de a transmite uh, ferma generațiilor viitoare. Se uh, valorifică un uh, mod de producție care s-a dovedit a fi durabil, inclusiv uh, aspectele de durabilitate vis-a-vis -vis de mediul înconjurător sunt avute în vedere, pentru că urmează să fie transmisă această proprietate generațiilor viitoare. Chiar și forme industriale câteodată acționează ca și când nu trebuie să te gândești la viitor. Deci, eu cred că o altă caracteristică importantă este această latură a durabilității. După aceea, ce înseamnă o familie, un nucleu familial? colaborezi uh, cu proprii copii, dar există și uh, trei generații câteodată care sunt implicate, uh, bunici, părinți, copii, dar câteodată și unchii care sunt implicați în acest tip de activitate. Deci, din punct de vedere al uh, a culturii, există și această uh, sursă suplimentară de varietate. Astăzi știm că fermele familiale ă, nu sunt doar foarte frecvente, ci că ele ă, produc de pildă în principal ă, orez. 90% din plantațiile de orez sunt în mâinile unor ferme familiale. De asemenea, cafeaua, bumbacul. Ceea ce mai știm este că pretutindeni în lume, aceste ferme familiale sunt principalul angajator în uh, domeniul agricol. Fermele familiale, după cum spuneam, uh, au dimensiuni foarte diferite. Iar noi, când vorbim despre ferme familiale, de obicei oamenii se gândesc la uh, un tip de fermă foarte mică, față de care trebuie să ai o politică uh, un specific anume, pentru că um, există dificultăți deosebite atunci când dimensiunile fermei sunt foarte mici să sporească productivitatea și pentru a îmbrățișa un model care să fie foarte eficient în domeniul agricol. Dar uh, privind la um, această reprezentare grafică, veți vedea că albastru deschis este foarte Uh, bine reprezentat. Este vorba de ferme care se dispun de mai puțin de un hectar ca suprafață. Ele sunt predominante în anumite regiuni din lume. Deci, în multe țări veți găsi că majoritatea fermelor sunt ferme foarte mici, cu mai puțin de un hectar, culoarea mai închisă, mai puțin de două hectare, după aceea, veți vedeți pe stânga, China are o coloană aproape exclusiv de albastru deschis, India de asemenea. Acolo vedeți că 97%, 96% din ferme dispun de mai puțin de uh, un hectar în proprietatea unei familii. Și dacă uh, ne gândim la mai puțin de două hectare, uh, aproape că uh, toate fermele din regiunea respectivă se încadrează în acest criteriu. Mai la dreapta, vedeți că există o altă distribuție uh, a fermelor familiale. Ce înseamnă asta? Că în multe, în multe regiuni din lume, acest tip de ferme familiale sunt foarte, foarte fragmentate. Deci, eh, trebuie să existe o susținere specifică pentru ca ele să poată să ajungă la o anumită productivitate. Pentru că eh, o, altfel, dacă ferma eh, dispune de o suprafață mai mică de un hectar, este foarte greu să produci strictul necesar pentru propria familie. Deci, mai ales în zonele sărace din lume, aceasta este situația. 69% sunt ferme foarte mici și chiar sunt cumpărători de alimente. Se achiziționează mai multe alimente decât se produc. Acesta este un fapt căruia trebuie să-i adresăm o atenție deosebită uh, în calitate de politicieni. Astăzi uh, trebuie să analizăm diverse constrângeri um, cu care se confruntă fermele familiale și voi menționa câteva dintre ele, accesul la resurse naturale, accesul la piețe, cunoștințe, informațiile necesare și aspecte foarte importante, tehnologia, inovația, de asemenea, foarte important, acces la o participare uh, publică. Pentru că noi trebuie, de fapt, să putem auzi vocea acestui fermier. Și ceea ce trebuie să facem este să creăm ă, garanții că organizațiile fermierilor sunt susținute într-o manieră adecvată pentru a facilita accesul la resurse naturale și la piețe, da, rească și um, accesul la capital uman și, de asemenea, să se creeze un capital capital politic în favoarea acestor fermieri. Pentru că uh, doar în felul acesta ei vor putea să lucreze mai eficient nu există un alt tip de a progresa în uh, politica noastră vis-a-vis -vis de ei decât ascultându-le vocea și asta se poate realiza doar prin organizații foarte puternice. Deci trebuie să existe un domeniu foarte clar al uh, politicilor, trebuie să vedem ce este necesar uh, pentru ca mediul să le fie favorabil, pentru cooperativele um, acestor fermieri pentru posibilitatea ca ei să se întrunească și în multe uh, țări nici măcar nu uh, există o legislație care să le permită lor asocierea în organizații. Trebuie să existe și alte instrumente care să funcționeze, uh, pentru că ei trebuie să poată să ia parte la procesele legislative um, atunci când um, se elaborează legi care îi vor afecta după aceea. Deci trebuie să existe o puternică susținere instituțională, iar în acest scop este nevoie de un angajament politic din partea guvernelor și um, un mediu um, legislativ care să le fie favorabil. Acum, revenind la anul internațional al uh, fermelor familiale. Trebuie să uh, existe un forum neutru de dialog uh, pe care noi să-l creăm și să îi atragem pe diversi actori, pe cei care reprezintă statul, dar și pe cei care sunt actori neguvernamentali. Noi uh, ne uh, dorim ca un management al know-how-ului în domeniu să uh, fie stimulativ să vedem care sunt experiențele din diversele țări, din diversele regiuni, care este susținerea instituțională care este necesară. Și toate acestea sunt aspecte foarte importante care de-a lungul anului uh, și pe termen mai lung uh, ne va permite să creăm un uh, mediu politic favorabil pentru dezvoltarea acestui tip de agricultură. Bun. A existat un proces de reformă pe care noi l-am declanșat, o evaluare importantă și după aceea am uh, văzut uh, care sunt elementele care trebuie să fie îmbunătățite. A fost nevoie de o activitate intensă de-a lungul mai multor ani și noi acum ne concentrăm pe cinci obiective strategice care uh, sunt reprezentate în Uh, schema noastră. Deci există aceste cinci priorități. Uh, iar uh, fermele familiale sunt un domeniu de activitate extrem de important. Ce ne dorim să realizăm în acest an dedicat acestui tip de agricultură? Ne, ce ne dorim noi este să Uh, stimulăm conștientizarea importanței acestui domeniu și uh, valorificarea cunoștințelor care au fost uh, dobândite pentru ca fermele familiale să poată să acționeze și pe viitor. Deci analizăm experiența din, de pe plan global în acest domeniu și ne dorim uh, crearea unor garanții pentru toți actorii direct interesați în acest domeniu uh, că uh, vor putea să fie stimulați într-o manieră eficientă. Până acum a existat o fază pregătitoare anul trecut pentru acest an internațional al fermelor familiale Uh, pentru a putea să facem auzite vocile celor care activează în acest domeniu uh, de pretutindeni din lume și vor exista în acest scop uh, conferințe pe care FAO le organizează pe plan regional astfel încât în urma lor să putem defini prioritățile pentru următorii doi ani. Deci s-a discutat despre fermele familiale în cadrul celor două conferințe care s-au desfășurat până acum și statele membre pot să um, stabilească o agendă pentru prioritățile anilor următori în acest domeniu. Iar um, de asemenea, ne interesează uh, know-how-ul din acest domeniu. Uh, unele reuniuni sunt cu caracter uh, mai tehnic, dar oricum avem contacte cu cei care au responsabilități în politicile din acest domeniu. Va exista și o conferință internațională privind aspecte nutritive, va fi o ocazie inclusiv pentru fermele familiale să demonstreze care este contribuția certă a lor în a îmbunătăți nivelul uh, de alimentație pentru populația globului. Va trebui, sigur, să uh, putem continua să furnizăm asistență tehnică statelor uh, pentru uh, a stimula activitatea fermelor familiale și, de asemenea, dorim să creăm o platformă de dialog pentru toți actorii interesați și colaborăm din acest punct de vedere cu uh, toți cei care pot să uh, contribuie atunci când se discută politicile specifice pentru uh, fermele familiale. În ce privește acest dialog, am încercat să ne concentrăm pe câteva din domeniile care sunt considerate a fi prioritare și care trebuie să se afle în centrul atenției politicii noastre. Trebuie să existe mecanisme de finanțare, Uh, care să corespundă realităților fermelor familiale, pentru că trebuie să uh, uh, existe accesul acestor ferme la finanțare. Este nevoie de investiții pentru a forma capitalul social și uman. Este, asta ține și de infrastructură și de asemenea trebuie să uh, existe un schimb de experiență, acces la rezultatele cercetării științifice. Este foarte important ca și rolul femeilor să fie consolidat și rolul tinerilor în fermele familiale și, de asemenea, foarte important, trebuie să uh, sprijinim capacitatea organizațiilor producătorilor în acest domeniu. În baza dialogului regional și voi dori să mă refer în mod special la dialogul uh, uh regional care a avut loc pentru uh, Europa și Asia Centrală, uh, nu este un uh, domeniu ușor care sunt elementele care trebuie să fie prezente pentru uh, un acces uh, facilitat la uh, credite, pentru uh, acces la uh, piețe, la organizațiile producătorilor. De asemenea, ne-am concentrat pe aspectele de gen și pe problematica tineretului, pentru că o mare îngrijorare legătură cu viitorul fermelor familiale este legat de implicarea tinerilor, pentru că în Europa doar 6% dintre fermieri sunt mai tineri, au mai puțin de 35 de ani. Deci există un fenomen îngrijorător de îmbătrânire în uh, domeniul fermelor familiale. Tinerii sunt tentați să părăsească ferma familială și să plece să lucreze la oraș. Deci uh, este doar 6% dintre cei uh, care sunt fermieri sunt um, sub vârsta de 35 de ani. Deci noi, în ce privește modelul eh, de ferme familiale în Europa, avem 97% eh, ferme familiale, dar, cum spuneam, cu o mare diversitate în ce privește dimensiunile eh, fermei respective și, ca atare, și modul de susținere eh, de care au nevoie aceste ferme în Europa este foarte diferit. Un subiect eh, pe care dorim să îl scoatem în evidență în acest an internațional al fermelor familiale eh, fermele familiale pot să constituie o parte a soluției privind criza de alimente pe plan global. Deci trebuie să ne gândim uh, care va fi viitorul lor. O, vor dispărea, vor fi preluate de modele de agricultură industrializată și, de asemenea, trebuie să ne gândim că doar cu câțiva ani în uh, urmă, toată lumea uh, spunea de ce ne facem probleme în legătură cu supraviețuirea fermelor familiale, pentru că uh, există posibilitatea să le înlocuim cu formule industrializate. Dar astăzi optica noastră s-a schimbat, fermele familiale, chiar cele de mici dimensiuni, nu creează probleme legate de lipsă de alimente, ci din potrivă pot fi o parte a soluției. Deci, în uh, acest mod de a privi lucrurile, trebuie să ne gândim că fremele familiale uh, produc uh, uh, cantități de produse agricole de uh, mare calitate și uh, aici la Bruxelles pe 20 9 noiembrie 2013 a avut loc o conferință privind fermele familiale în care s-a vorbit despre perspectiva unei dezvoltări durabile în Europa și pretutindeni în lume, pentru că ele pot constitui într-adevăr un actor uh, major uh, în perioada imediat următoare. Iar pentru anul internațional al fermelor familiale avem și un uh, comitet uh, internațional permanent, iar uh, Uniunea Europeană deține rolul de membru în acest comitet permanent și joacă un rol foarte important și noi recent Chiar am um, uh, organizat o conferință europeană regională la București. Există și alte evenimente care urmează să fie organizate. Uh, unele care s-au desfășurat deja au fost încununate de succes. Și Există și alte evenimente prevăzute în care fermele familiale vor juca un rol important. Pentru a ajunge la concluzie, aș reveni asupra unor aspecte. Fermele familiale eh, trebuie să aibă un viitor, pentru că ele pot asigura viitorul agriculturii, ele pot fi foarte productive și pot să uh, aibă rezultate foarte uh, bune dacă sunt susținute într-o manieră adecvată și uh, ele pot fi uh, stimulate dacă se creează organisme puternice ale producătorilor uh, acestui tip de agricultură. Deci noi trebuie să îi ascultăm uh, pe cei implicați în acest tip de agricultură uh, pentru a putea să creăm un cadru propice de dezvoltare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult. Din păcate, intrăm într-o mare criză de timp pentru că am început târziu. dispunem de uh, mai puțin de o oră pentru alte trei intervenții și cred că uh, nimeni nu va putea să depășească 20 de minute. Am văzut abordarea academică și vom avea o nouă abordare academică din partea doamnei Davidova, care va vorbi despre perspectivele fermelor familiale în Europa. Deci vom trece de la o abordare globală a reprezentantului FAO, vom trece acum la o perspectivă europeană. Doamna Davidova, aveți cuvântul și vă rog să nu depășiți timpul alocat. Mulțumesc foarte mult, mă bucur să fiu aici și trebuie să le mulțumesc organizatorilor pentru că m-au invitat. Vreau pur și simplu să adaug unele detalii în legătură cu ceea ce a spus deja colega mea, dintr-o perspectivă europeană. Înainte să-mi încep prezentarea, aș vrea să subliniez cel puțin patru trăsături specifice ale fermelor de familie și ale mediului acestora în Europa. În primul rând, ele acționează pe piețe reale, bine dezvoltate pentru inputuri, pentru forța de muncă, pentru piețe de, pro- de produse. Și apoi, uh, Uh, funcționează sub umbrela politicii agricole comune care se tot schimbă. Se schimbă pentru a se ajusta priorităților privind uh, prioritățile cetățenilor europeni. Apoi, operează în țări cu venituri ridicate sau cu venituri mijlocii. Deci, uh, marile probleme legate de incidența sărăciei și foamete nu există aici. Concentrarea aici, când discutăm fermele de familie din Europa nu, nu există aceste probleme. Și ultima trăsătură specifică este că avem state membre care au istorii foarte diferite. Avem noi state membre care, din cauza istoriei lor legate de colectivizarea agriculturii, acum au o structură agricolă unde predomină uh, firmele care nu sunt, uh, fermele care nu sunt de familie. Asta e istoria, poate lucrurile se vor schimba în viitor, dar acum avem, să zicem așa, două istorii diferite în Europa. Una care este legată de fermele de familie și alta care nu este legată de fermele de familie. Uh, mă voi referi foarte pe scurt la definiție și nu din punct de vedere academic. Știu că e o sesiune academică, dar o să privesc lucrurile din punct de vedere al politicilor în domeniu. Deci dacă există realmente un consens că datorită uh, oferirii anumitor bunuri și servicii publice, uh, fermierii de familie au nevoie de un pachet specific de susținere, atunci trebuie să știm care este ținta, care e grupul de politici țintă. Și apoi voi trece la unele provocări legate de uh, Uh, fermele de familie și la perspectivele pentru viitor, sigur, legate de uh, provocările care există. Uh, aici avem definiția FAO la care s-a referit vorbitoarea mea și am subliniat-o pentru că în principal activitatea e oferită de gospodărie în această fermă. Pentru europeni, ferma de familie e miezul uh, modelului agricol și în timpul acestei consultări legate de opiniile cetățenilor europeni și fermierilor europeni în ce privește fermele de familie, uh, pe primul, lucru pe primul loc s-a spus că uh, fermele de familie în Europa sunt o afacere. Ori Poate că e mai mult decât o afacere, dar până la urmă e o afacere. Așadar, în Europa noi considerăm că fermele de familie sunt o afacere. Am vorbit despre diversitatea acestora. Aici sunt câteva detalii. Am uh, găsit cel puțin 16 tipuri de ferme de familie în Europa, uh, în funcție de dimensiuni, obiective, uh, de stilul de viață, dacă e vorba de semisubzistență și dacă sunt diversificate, dacă au și alte activități productive. Și dacă încercăm să stabilim o limită între ferme de familie și eh, fermele care nu sunt de familie în Europa, sectorul care eh, nu este reprezentat de ferme de familie are unele parteneriate care a, de exemplu, sunt parteneriate de între familii. Și atunci acest tip de, de agricultură are cam aceleași trăsături și valori ca și fermele de familie. Din ce în ce mai multe companii conduse de familii sunt încorporate, pentru că există unele avantaje fiscale în multe state membre. Și apoi avem diferite tipuri de ferme non-family care sunt cooperative în unele state membre, cooperative de producție și în unele state membre UE 15 sunt uh, pământuri agricole ale unor familii care sunt uh, gestionate de fiducii și de alte forme de, de organizare, unde nu mai există moștenitori. Așadar, cum putem defini fermele de familie pentru scopurile politicilor agricole. Mai întâi e vorba de proporția muncii în familie, în al doilea rând proprietatea și controlul, pentru că un lucru unic pentru aceste ferme de familie este că managerii și proprietarii fermei sunt în mod normal legați pe cale de rudenie sau prin căsătorie. Deci uh, există o relație de transfer intergenerațional și de succesiune. De asemenea, statutul juridic, ce puțin așa spune Eurostat în Europa, asta e una dintre statisticile, sursele de statistică pe care le avem, Eurostat descrie holdingurile din Europa în trei, din trei puncte de vedere juridice. Un mai întâi avem un fermier care gestionează ferma, e proprietar, sau uh, un holding de grup, o proprietate de grup, parteneriat și, în al treilea rând, entități juridice înregistrate ca atare. Una dintre trăsăturile importante ale fermelor de familie în Europa se referă la aceasta deținătorul unic. Și apoi o definiție în multe state membre e legată de cine își asumă riscul uh, afacerii. Exercițiul pe care îl fac nu e valabil doar pentru Europa. Acum câteva luni, Departamentul de Agricultură din Statele Unite, Serviciul de Cercetare Economică, a făcut același exercițiu ca să vadă uh, importanța uh, fermelor de familie conform definițiilor, ceea ce înseamnă proprietatea familiei. Deci familia este proprietară și gestionează afacerea și apoi a aproximat această definiție FAO privind fermele de familie și surprinzător, odată ce au aproximat definiția FAO, au uh, constatat că fermele de familie sunt predominante numeric dar ca rezultat produc mai puțin de jumătate, 47% din producția totală în America, producția agricolă. Așadar, dacă luăm toți eh, proprietarii unici, astea sunt eh, cifrele în UE 28, fermele de familie este 85% din numărul de ferme, 68% din totalul zonelor agricole utilizate și 70% din eh, producție. Deci o mare producție, o mare diferență între state membre. Să nu uităm diversitatea care există în Uniunea Europeană. În unele state membre, Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria, Ungaria și Franța, acest, fermele non-family cultivă majoritatea zonelor agricole și în situații extreme, de exemplu în Republica Cehă și Slovacia, fermele de tip non-family produc 80% din, din producția agricolă. Deci nu putem să neglijăm și fermele care nu sunt afaceri de familie, pentru că uh, sunt foarte importante pentru oferta de produse de înaltă calitate și cât mai diverse pe piața europeană, cât și la export. Uh, proprietarii unici, chiar și în Europa, sunt uh, destul de mici în predominanța lor, sunt mai puțin de 5 hectare, dar mai ales în vechile state membre avem ferme de familie de 100 de hectare sau peste. Și iată aici un uh, grafic. Vedeți 12 uh, state membre în care marile ferme cultivă mai mult de 50% din uh, terenurile agricole. Deci este un mix între UE 15 și noile state membre. Coloana albastră vă dă procentajul de teren care este în proprietatea marilor ferme, indiferent dacă sunt de familie sau nu. Și uh, cealaltă coloană, coloana gri, vă arată procentajul de teren care este în proprietatea unor proprietari unici, deci familie, uh, ferme de familie. Vedeți că în unele state membre, Danemarca și Marea Britanie, ce predomină? Predomină fermele de familie mari. În alte state membre, Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria și într-o mare măsură Germania, uh, din cauza landurilor din Est, Predomină fermele mari, dar de tip non-family. În discuțiile la care am participat în dialogul regional privind Europa și Asia Centrală, la diferite conferințe, există înclinația de a spune că fermierii de, fermele de familie sunt mai vulnerabile pentru că e vorba de uh, proprietari mici și de uh, Uh, țărani uh, cu mijloace puține. Asta nu e valabil însă pentru toate țările europene sau pentru toate fermele de familie din Europa. Asta e o parte a uh, poveștii. O altă parte este că dacă aproximăm cerințele nu doar ale deținătorilor unici, dar și atunci vedem că familia, fermele de familie contribuie cu mai mult de 50% din muncă. Sigur, datele acestea vin dintr-o altă sursă, și anume Farm Accountancy Data Network, care include în special fermele comerciale. Asta înseamnă că în coloana unde munca familiei este între 25 uh, și 47%, pierde multe dintre aceste ferme mici de subsistență, milioane de ferme. Deci este o oarecare subestimare a numărului fermelor, a zonelor agricole totale și a uh, rezultatului producției totale. Totuși, care sunt mesajele din aceste cifre? Dacă se spune că munca familiei trebuie să reprezinte mai mult de 5% din total, totuși în Uniunea Europeană, fermele de familie sunt modelul predominant și la capitolul oameni și la capitolul cifre, la numărul absolut, dar cultivă mai puțin de jumătate din zona agricolă utilizată, produc cam 40% din producția totală și angajează aproximativ 40% sau echivalentul. Un alt mesaj important este că cu cât este mai ridicat procentajul muncii familiei, cu atât uh, scade dimensiunea fermei de familie, cu atât dimensiunea mai mică. Dacă în a doua jumătate uh, vedeți că dacă mergeți de la stânga la dreapta, vedeți o mare diferență în ce privește dimensiunile. Uh, indiferent dacă vorbim de dimensiunea terenului, a dimensiunea afacerii, dimensiunea economică, se, poate transfera, se pot transfera aceste date fie în euro, fie în unitate de muncă. Acum, am promis că asta are unele implicații legate de politici. Care sunt aceste implicații? Evident, impunerea unui, unui, unei limite, unui prag uh, a, privind uh, munca familiei uh, determină o concentrare de politică. Deci dacă există un consens că acest tip de ferme merită o politică specială. În al doilea rând, acolo unde acest procentaj de muncă a familiei este fix, se va determina dacă concentrarea politicii trebuie să fie pe fermele mai mici, mijlocii sau mari. Pentru că, evident, din cauza pragului legat de dimensiunea fermelor. Și există întotdeauna un pericol, și anume că odată cu stabilirea acestui prag la 50%, să zicem, putem exclude unele ferme non-familiale care au aceleași valoare, aceleași valori sau, mă rog, similare cu cele ale fermelor de familie. Începește sustenabilitatea. Care sunt provocările dacă luăm aceste ferme de familie cu pragul la 50%? Aici am listat câteva provocări, dar unele dintre ele sunt comune pentru toate deținerile agricole, pentru toată agricultura europeană. Uh, celelalte pe care le-am subliniat, le-am boldat, sunt specifice pentru fermele de familie. Și mai întâi e vorba de dimensiunile reduse. Poate cea mai mare problemă cu fermele de familie în Europa este faptul că sunt fragmentate. Uh, am vorbit mai devreme cele șapte milioane de ferme de semisubzistență. Accesul la resurse, una dintre uh, resursele cele mai importante este terenul, pământul. Există dovezi că fermele mari, corporatiste, distorsionează piața terenurilor pentru fermele de familie. S-a uh, raportat că în Slovacia fermele de familie ca să arendeze pământ trebuie să plătească 45% mai mult decât fermele corporatiste. Așadar, ei au mari probleme în această competiție. Următorul lucru important e legat de constrângerile de credit. Fermierii de mici dimensiuni au puțin pământ și puține active pe care se poată să le pună drept colateral și nu vor un săriște. Și sistemul uh, băncilor comerciale preferă întotdeauna fermele mari uh, pentru că ar avea contacte mai puține cu clienți mai mari și mai puține riscuri. Deci este o constrângere tipică pentru fermele de familie mai mici. Și chiar și fermele mari de familie uneori nu au prea multă putere în uh, lanțul alimentar și aici uh, lucrul cel mai important este colaborarea dintre ele. Fără organizațiile producătorilor, fără cooperative, nu pot avea avantajul organizațional uh, de scară. În ce privește problemele de mediu, știți că de complexe sunt cerințele de mediu pentru fermierii uh, din prezent și pentru o fermă mică să fie și profitabilă economică și să îndeplinească toate aceste cerințe de mediu foarte complexe, asta e o sarcină foarte dificilă. Uneori, dincolo de resurselor financiare și dincolo de capacitățile lor. Așadar, în zona de mediu, training informația, uh, consilierea legată de sustenabilitatea de mediu sunt foarte importante. Teritorial vorbind, multe dintre aceste ferme sunt în zone izolate. Care e dezavantajul? Costuri foarte mari legate de uh, furnizarea inputurilor și de accesul la piețe. Deci, din punct de vedere al costurilor, pot fi dezavantajate pentru că sunt din cauza localizărilor. Mm, și în special în, în uh, zonele izolate găsim astfel de ferme. Și ultimul grup de provocări și probleme sunt cele sociale și demografice. Succesiunea intergenerațională este o problemă pentru fermierii de familie și doar pentru ei. Uh, dacă ce observăm în Europa, uh, deci dacă succesorul are 50 de ani deja și atunci întreaga agricultură europeană pierde pentru că acest, uh, acești noi fermieri uh, în vârstă nu sunt inovatori și nu își asumă riscuri. Așadar, facilitarea succesiunii intergeneraționale și uh, instruirea fermierilor tineri, asta este probabil uh, Uh, cheia viitoarei sustenabilități a fermelor de familie în Europa. Am vorbit despre îmbătrânire. Aici uh, se poate întâmpla ca uh, fermierii de familie să aibă unele avantaje, pentru că sunt, există această promisiune că următoarea generație se va produce un transfer de active și știm că valoarea terenului agricol în Europa crește. Așadar că probabil uh, agricultura va putea susține mai mulți tineri decât fermele de tip non-feminin. Viitorul. Există câțiva factori care vor determina viitorul. Unul este legat de veniturile rurale versus cele urbane. Dacă veniturile agricole vor continua să rămână în urmă, atunci uh, se va produce acest exit, această părăsire a agriculturii de către tineri și tinerii nu or să vrea să rămână în domeniul agricol. Progresul tehnologic uh, merge către ferme mai mari, atât familiale cât și non-familiale. Specializarea este de asemenea importantă pentru că uh, există foarte multe riscuri în agricultură, expunere la uh, evenimente climatice. Nu există foarte mult interes din partea fermelor non-family, dar în operațiuni foarte intense de mari dimensiuni putem vedea mai multe ferme non-familiale. Și sigur, existența uh, duce la succes. Este aceasta o stradă cu sens unic? Nu, pentru că putem vedea o evoluție de la cooperative și la ferme cooperatiste către fermele individuale, activități cu activități mai diversificate, asta poate susține fermele de familie și există și o, o componentă emoțională în uh, fermele de familie. Există un atașament față de pământ și dacă vedem uh, o tendință către ferme de familie și ferme non-familiale mai mari, aceasta va fi una foarte înceată. Ce putem spune despre politici? Nu există o politică clară împotriva fermelor de familie în Europa. Ideea este să susțină toate comunitățile uh, agricole. Dar în măsura în care aceste ferme de familie sunt mai mici, există o oarecare uh, preferință către fermele mari și care pentru prima oară a fost abordată în reforma PAC uh, post-2013. Ideea că dezvoltarea rurală e foarte importantă și disparitățile de venit rural-urban sunt foarte importante și există o marjă de uh, susținere a fermelor de uh, familie din fondurile uh, structurale. Și ultimul punct fermele de familie vor fi sustenabile, vor fi predominante în viitorul uh, apropiat, poate ca număr, dar nu ca teren cultivat sau ca producție. Și uh, aici se pune o problemă de politică. Trebuie să discutăm dacă ele merită obiective mai clare în PAC, mai specifice, targetate pentru fermele de familie sau, cu alte cuvinte, dacă fermierii de familie vor fi lăsați să se restructureze la presiunea pieței și dacă nu cumva vom pierde uh, niște servicii și bunuri publice importante și atunci uh, poate că vor avea nevoie de susținere specifică. Vă mulțumesc foarte mult! Bardzo dziękuję pani profesor. Nie przyspieszałem. Mulțumim foarte mult. Doamne profesor, nu vreau să vă întrerup, dar auzim de la doamna Plas, este de acord de acord să intervine doar după masă, așadar începem discuția în legătură cu modelul PAC după 2020. Dăm cuvântul acum următoarei oratoare, doamna Hennessy. Bună ziua, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitația adresată. Voi începe prin a examina politicile europene și din statele membre din ultimii 10 ani pentru a vedea ce putem învăța din experiențele din trecut pentru a susține agricultura familială și vom examina agricultura, eh, politica agricolă actuală și politicile utilizate. Am auzit în ultimele prezentări multe despre provocările cu care, cu care se confruntă agricultura familia, familială. Mm, problemele sunt diverse pentru că agricultura familială este în sine diversă și este dificil să găsim o politică comună pentru a susține fermele familiale de peste tot din uh, Uniunea Europeană. De exemplu, în România venitul este în medie de 5800 de euro pe 12 hectare, în Olanda, venitul mediu este de 100 de de euro pe 32 de hectare. Este dificil să găsești politici care să funcționeze în ambele cazuri. Și evaluarea politicilor este de asemenea dificilă pentru că politicile asemănătoare afectează diferit diversele tipuri de ferme familiale. Ce am putut învăța din trecut? Ne uităm la pilonul 1 majoritatea bugetului din primul pilon, care vizează sistemul de plăți directe, nu vreau să vă mai plictisesc cu aceste explicații, uh, am examinat impactul preților directe asupra fermelor familiale. Impactul acestora este complex și voi încerca însă să rezum următoare, punctele principale. Uh, plățile directe susțin veniturile fermei, în jur, au reprezentat în jur de 80% în unele state membre. Uh, plățile directe încetinesc schimbările structurale, deci se permit o serie de uh, permite existența continuă a unei serii de um, ferme familiale non-viabile din punct de vedere economic. Uh, plățile directe stabilizează veniturile pentru că reprezintă o proporție majoră a venitului și uh, sunt fără risc, deci reduc expunerea la riscul de producție. Și uh, în, alt semn, în plus, aceste plăți directe pot să reducă constrângerile legate de credite. Este un lucru benefic pentru multe familii și plății directe pot să fie utilizate ca garanție pentru um, a contacta credite. Pe de altă parte, există critici aduse sistemului de plăți directe. Este o politică um, care este, se aplică tuturor, deci nu este în special adresată familiilor. În al doilea rând, uh, încetinește schimbările structurale, ceea ce este în um, detrimentul fermelor familiale. Există o încetinire a Uh, expansiunii către ferme de mm, dimensiune medie. Așadar, poate să, pot să existe și deficiențe, pentru că aceste plăți se bazează pe uh, suprafață, uh, crește prețul terenurilor, uh, ceea ce îi beneficiază pe al, unii în, favo- uh, în detrimentul altora. Și uh, cel mai mare dezavantaj este Uh, distribuția inegală și accesul inegal. În noile state membre există probleme legate de accesul la plățile directe pentru multe ferme mici. Aceste probleme au fost uh, abordate în noua, noua reformă a PAC. În general, datorită faptului că schemele sub pilonul 2 sunt uh, mai axate pe obiective de politici și selectate la nivelul statelor membre și evaluate multianual, există mai multă marjă de manevră pentru a um, susține fermele familiale. Voi, de exemplu, trecerea familiei de la o generație la următoare este, următoare este critic pentru uh, fermele de familie. Politicile din pilonul 2 din domeniul pensionării au, uh, ax, s-au axat pe acest domeniu aceste scheme au fost utilizate foarte bine de pensionare anticipată, așadar, în Franța, Irlanda și Grecia. Și politici asemănătoare au fost adoptate în multe state membre. Cât de mare succes au avut aceste scheme? În ce, în, aceste scheme au susținut multe succesiuni ceea ce este bun din punct de vedere al familiei. Dintr-o perspectivă a politicii însă, Uh, nu există un randament mare și s-au înregistrat pierderi mari. Deci există multe cazuri în care aceste în care succesiunea ar fi avut loc chiar și fără această susținere financiară suplimentară. De asemenea, plățile pentru tinerii fermieri au fost reduse și au fost prea uh, mici pentru a stimula, stimula un interes real. multe evaluări s-au bazat pe uh, schema de inserție din Franța, care a fost foarte bine axată pe noi fermieri și nu pe alte state membre. Alte scheme care au susținut agricultura familială sunt uh, schemele de îmbunătățire a fermelor, asistență financiară pentru modernizare și inovare și diversificare. Acest, aceste scheme au stimulat uh, investițiile în multe ferme familiale, lucru ce a dus la creșterea competitivității. Din nou, raportul de evaluare sugerează că aceste scheme au înregistrat anumite pierderi, deci au susținut investiții care ar fi avut loc oricum și uh, sistemul de cereri este complex, ceea ce reprezintă o barieră în calea accesului multor fermieri la asemenea fonduri. Alte scheme care, în mod in, au un efect indirect asupra schemelor, asupra agriculturii familiale, sunt uh, schemele care, ca cum ar fi LEADER, ca pentru angajarea Uh, fermierilor și susțin, măsuri pentru susținerea calității de trai în zonele rurale, în special pentru tineri, tinerii fermieri uh, și care îmbunăt- scheme care îmbunătățesc, îmbunătățesc percepția asupra modului de viață a unui fermier. Am aici două exemple. Uh, un fermier, un tânăr fermier portughez care a primi, care a putut să eh, extindă eh, facilitatea de producere de brânză de capră. Un alt exemplu dintr-o familie din Transilvania aceste eh, fonduri primite le-au permis să își continue activitatea în această parte rurală din România. Multe state membre au politici favorabile, favorabile de impozitare, însă o politică ce nu este foarte comună este că unele state, uh, unele state membre permit uh, fermierilor să plătească mai puține impozite la început pentru a le facilita accesul pe piața muncii. Unele state membre îmbunătățesc accesul la terenul arabil. De exemplu, organizațiile non-profit au drept uh, de întâietate pentru a păstra agricultura familială. În Germania uh, există agenții care încearcă să rezolve fragmentarea fermelor prin uh, punerea în contact a fermierilor care se pensionează cu noi fermieri. De asemenea, există exemple în Franța de organizații care ajută la evitarea fragmentării. Aceste parteneriate au fost uh, folosite cu succes în Irlanda pentru a gestiona succesiunile. Un lucru de spus despre succesiune, um, multe cercetări arată că procesul eșuează deseori din cauza problemelor de comunicare într-o familie și nu din probleme financiare. Aici uh, ar fi util un proces de mediere care să faciliteze discuția în familie în legătură cu succesiunea. Acest lucru ar putea să fie promovat mai larg în Europa. Câteva concluzii în legătură cu politicile din trecut. Ce putem învă- învăța din politicile de până acum? Pilonul 1 are măsuri comune și impactul a fost uh, unul destul de divers. În pilonul 2 există multe exemple de succes. Măsurile se axează mai bine pe uh, fermele familiale, chiar dacă nu sunt extrem de rentabile. Schemele care sunt mai bine țintite Eh, sunt mai eficiente, însă există probleme de acces la ele. Unele state membre au introdus scheme de consiliere pentru a-i susține pe micii fermieri în acest sens. Acum, politica agricolă comună din viitor, 2014-2020. Poate noua politică a PAC să susțină eh, agricultura familială. În primul rând, vor ajunge mai multe fonduri către fermele familiale. Există posibilitatea ca acest lucru să se întâmple, există un nou model de convergență și de uh, plăți redistributive, există opțiunea de a completa plățile directe, ambele scheme oferă oportunitatea de a redirecționa plăți către uh, fermele mici. Cu toate acestea, datorită nivelului de redistribuire, uh, acesta este, care este opțional la nivelul statului membru, impactul uh, nu poate să fie evaluat deocamdată. Chiar în uh, modelele de plăți de convergență și de redistribuire, vor pierde și fermele familiale la, prin convergență, poate micile ferme vor pierde plățile și pentru plăți, acest tip de ferme, uh, pierderea plăților poate să reprezinte un pericol pentru însăși existența lor. Noile plăți vor fi bazate în continuare pe suprafață, va exista în continuare problema creșterii prețurilor terenurilor în mod artificial și anumite profituri vor ajunge la uh, deținătorii de terenuri și nu la fermieri. Vom avea o politică agricolă comună mai simplă și mai accesibilă pentru familii. Există un acces simplificat la schema pentru micii fermieri. Există plăți forfetare pentru care nu trebuie îndeplinite criteriile de ecologizare și ecocondiționalitate. Este un lucru care trebuie să fie salutat în noile state membre, chiar dacă definiția uh, unei mici ferme nu este încă foarte clară. Ecologizarea este um, o idee bună, introduce însă un nou strat de complexitate pentru uh, fermieri pe lângă ecocondiționalitate și chiar dacă e o fermă mică de 11 hectare, această fermă este obligată să cultive cel puțin două culturi pentru a se califica pentru ecologizare. Promovarea schimbării generaționale, una dintre problemele majore pentru viitor. Există un accent foarte mare pe susținerea tinerilor fermieri. Există plăți în pilonul 1, Uh, și susținere substanțială sub pilonul 2. Noua PAC rezolvă problemele semnalate în schemele anterioare. Susținerea pentru tinerii fermieri este uh, mare, deci îi susține pe noi fermieri. Um, plățile sunt mai bine uh, axate, fermierii trebuie să aibă un plan de afaceri care să fie implementat înainte de a primi plata finală chiar dacă au fost uh, criticate sumele suplimentare din pilonul 1. Uh, s-a criticat, de exemplu, vârsta minimă. Însă, de fapt, se rezolvă doar o jumătate a problemei succesiunii avem nevoie de tineri, dar în același timp este nevoie de politici care să îi încurajeze pe cei mai în vârstă să părăsească sectorul. Nu există nimic în acest sens uh, în noi, noua PAC, uh, ceea ce ar putea să pericliteze schimbarea generațională. Și chiar plățile ar putea să, noile plăți ar putea să reprezintă un stimulent pentru fermierii în vârstă să rămână în activitate. Măsuri pe piață și riscul, uh, eliminarea cotelor la lapte au dus la eliminarea controlului, uh, eliminarea controlului furnizării, uh, ceea ce introduce un oportunități pentru tinerii fermieri, dar și riscuri legate de un plan de afaceri. Se promovează de asemenea inovarea în noua PAC. Uh, prin parteneriatele europene de inovare. Există o legătură dovedită cu productivitatea și uh, eficiența crescută. Dar cercetarea ne arată că există o problemă de autoselectare în aceste uh, statistici. Fermierii de pe ferme mai mici, cu educație mai redusă, nu mm, participă la asemenea programe și vor beneficia ca urmare de mult mai puține avantaje în urma lor. Avem de așadar nevoie de mecanisme pentru a ajunge la um, familiile mai mici și mai puțin educate. În sfârșit, um, puterea de achiziție a familiilor trebuie să fie susținută. Um, familiile sunt uh, presurizate de în ambele părți de către supermarketuri și de un și de aceea trebuie să susținem grupuri de producători și un lanț de producție cât mai scurt. Uh, trebuie să susținem uh, pachetul pentru calitate pentru a le permite uh, micilor ferme să captureze mai mult din piață. Dezavantajele însă depind de uh, Uh, statele membre. Aceste organizații de producători uh, sunt uh, concentrate la nivel regional și pentru statele care nu au o tradiție în domeniul alimentar este, va fi destul de dificil să mm, înființeze asemenea organizații. Dacă luăm exemplul Irlandei, de unde provin eu, Uh, sectorul agricol este orientat către export și uh, familia, ferma familială este foarte îndepărtată de consumatorul final. Uh, dimensiunea în care fermele din Irlanda ar putea să beneficieze de asemenea măsuri este destul de limitată. Ce putem învăța din experiențele trecutului? în nou, noua PAC avem oportunitatea de a transfera plățile de la pilonul 2 la pilonul 1 înseamnă că statele membre care își au susținerea micilor ferme în serios pot să facă asemenea transferuri. Concluzii finale. Fermele familiale din Europa sunt foarte numeroase și diverse, de aceea este foarte dificil să avem o politică comună pentru a le susține. În general, politicile selectate la nivelul statului membru au, au, au fost mai eficiente. Politicile din primul pilon acordă fonduri binevenite familiilor, însă nu sunt cunoscute efectele pe termen lung asupra agriculturii în general. În pilonul 2 avem multe scheme de succes care au fost uh, revizuite și îmbunătățite de-a cursul anilor ca urmare a evaluărilor, ceea ce este un lucru bun. În noua PAC există multe oportunități de a intensifica uh, agricultura familială prin rezolvarea distribuției inegale, prin uh, îmbunătățirea accesibilității pentru micii fermieri, însă există și limite felul în care statele membre individuale tratează aceste redistribuiri uh, va diferi de la un stat la altul, nu există o schemă pentru pensionare și pentru multe dintre scheme, de exemplu pentru inovare, pachetul calitate, Ehm, acest lucru depinde de participarea fermierilor la schemele respective. Ce putem spune despre viitorul agriculturii familiale? Familiile vor rămâne ehm, modelul dominant de producție în Europa, au supraviețuit războaielor și crizelor din Europa. Fermele familiale sunt atât mici cât și mari deseori punem accentul pe micile ferme familiale, ă, asta în detrimentul fermelor medii, care au și ele nevoie de susținere. Obiectivul cheie este de a îmbunătăți ă, orientarea de piață a fermei și creșterea competitivității pentru ca familia să poată să ă, supraviețuiască independent și să nu fie dependentă de subvenții. Vă mulțumesc închei cu această idee. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Mai avem doar 5 minute la dispoziție și am căzut de acord ca următoarea prezentare de pe ordinea de zi să fie făcută după amiază. Dacă aveți o întrebare legată de prezentările de până acum. am fost uh, informați că cei care au avut expuneri acum vor participa și la reuniunea de după amiază. Deci doamna uh, Davidova a confirmat acest lucru. Bun. Doamna Maghines, după aceea doamna Reimers. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru prezentările făcute astăzi. Am constatat că sunt uh, toate doamne, ceea ce este mai puțin obișnuit și poate că ar fi trebuit să se insiste mai mult și pe rolul femeilor în fermele familiale. Această uh, uh, lipsă de putere de a se implica în lanțul alimentar cred că uh, este o problemă. Eu cred că trebuie să ne gândim și la aspectul aspecte legate de procesarea alimentelor, de posibilitatea de implicare în lanțul alimentar, de vânzarea în groșii uh, în detai. Pentru că și din acest punct de vedere cred că fermele familiale trebuie să se implice mai bine. Iar în ce privește observațiile doamnei doctor uh, Tia Hennessy, în ce privește politica de impozitare și volatilitatea, Există multe state membre eh, care eh, au un asemenea sistem și oare eh, există și posibilitatea ca plățile directe să fie mai bine valorificate de către fermele uh, familiale, pentru că uh, noi trebuie să ne gândim și la acest aspect. Și ultima întrebare, dacă fermele familiale necesită o susținere mai mare, este nevoie de un buget uh, mai mare sau putem face față cu resursele existente administrându-le poate mai bine? M-ar interesa opinia dumneavoastră în calitate de experți în legătură cu aceste probleme. Mulțumesc, doamnă Reimers. Mulțumesc. Aș vrea să fac două observații, în special în legătură cu prima contribuție. Eu uh, găsesc că este o problemă critică dacă uh, noi încercăm să definim uh, fermele familiale bazându-ne pe resursele umane, deci pe cei care activează. Bun, atunci trebuie să ne întrebăm de ce ă, poate ă, exista o asemenea mică întreprindere ă, bazându-ne pe munca pensionarilor, de pildă a vârstnicilor, pentru că așa ceva nu se întâlnește în alte întreprinderi. De asemenea, se folosește și uh, forța de muncă a copiilor, ceea ce nu se întâlnește în alte întreprinderi. Și uh, de asemenea există uh, probleme legate de pensii, pentru că femeia de pildă poate să lucreze toată viața într-o asemenea fermă și să nu primească niciodată pensie. Deci, eu cred că și acestea pot fi abordări interesante. Femeile pot să fie angajate, dar uh, există, din păcate, ferme familiale în care nu există niciun fel de garanție uh, pentru uh, um, momentele în care ar trebui să beneficieze de pensie femeia care a lucrat. După aceea, ce se întâmplă atunci când uh, o familie um, nu ă, mai continuă pentru că soții au divorțat. Ă, această fermă familială ă, se scindează și ea. Noi, din acest punct de vedere, trebuie să ne gândim la definiții pentru că ă, în industrie, de pildă, dacă sunt angajați numai membrii familiei, nu considerăm că este o întreprindere familială. În agricultură, iată că introducem componente sociale care ă, definesc ă, ferma. După aceea, aș vrea să știu dacă poate a exist, ar exista o definiție științifică cum putem defini o întreprindere agricolă ca fiind mică, medie sau de mari dimensiuni. Și eu am lucrat ani de zile în agricultură și nu am găsit nici o persoană care să poată să-mi dea o definiție. Câteodată o întreprindere pe care o considerăm de mici dimensiuni în Germania poate fi considerată în Italia ca fiind de mari dimensiuni. Iar dacă noi uh, ne gândim după aceea și la situații pe care le întâlnim în România, uh, o asemenea întreprindere familială în Germania am considerat-o mai degrabă un fel de hobby în agricultură decât de fermă. Deci, cum putem uh, sprijini uh, fermele mici și mijlocii astfel încât ele să producă și o valoare adăugată uh, pentru Uniunea Europeană, nu doar să le permitem supraviețuirea fără ca ele să fie utile. Deci, o fermă familială este o întreprindere condusă de o familie atunci când este mică sau atunci când poate fi și mare. Există tot felul de probleme. Și încă un minut. Dacă mă gândesc la o mică fabrică de bere, ele Uh, nu angajează doar membrii ai familiei, eventual în, uh, există unul, doi din conducerea respectivei în fabrici de bere care sunt membrii aceleiași familii, dar în rest uh, lucrează și străini. Deci există din acest punct de vedere mari diferențe față de situația din agricultură. Da, ca o persoană care are și o abordare științifică, vreau să vă spun că nu trebuie să vă așteptați din partea științei să vă dea o definiție exactă în legătură cu fermele mici, dar să dăm cuvântul specialiștilor. Poate că veți reuși foarte pe scurt să răspundeți la aceste întrebări, dar puteți face acest lucru și după amiază. Dacă cineva dorește să intervină acum, însă poate să o facă. Mulțumesc în legătură cu uh, rolul femeilor. Cercetarea a dovedit că munca femeii în interiorul familiei este foarte importantă, dar uh, uh, Totuși, contribuția lor uh, în cadrul fermelor familiale pretutindeni în Europa este mai mică decât cea a soțului. Este o problemă socială, inclusiv în ce privește uh, legislația uh, succesiunii. Uh, pentru că uh, nu în toate statele membre uh, moștenitorii uh, au drepturi egale atunci când este vorba de a moșteni o fermă familială, pentru că există state în care cea mai mare parte a succesiunii este atribuită fiului cel mare din acest punct de vedere, există tradiții, mentalități care uh, au blocat uh, afirmarea femeii în acest domeniu. Există. Uh, din acest punct de vedere probleme, însă și uh, în fermele care nu sunt ferme familiale. Ce înseamnă ferme foarte mici? Sunt milioane de ferme care dispun de suprafețe mai mici de 2 uh, de uh, 2 hectare și uh, există un venit de mai mic de 2000 de euro, ceea ce înseamnă că Există mari dificultăți de a întreține familia cu un asemenea venit pe lună. Deci este foarte greu să ă, găsești instrumente de măsurare și de definiție. Și într-un anume fel și schemele de pensie pe plan național, de pildă, în Polonia au existat asemenea scheme de pensie, pot fi importante pentru a susține supraviețuirea fermelor foarte mici, dar noi nu vrem să vedem ca și generațiile viitoare să evolueze doar la nivelul unor asemenea ferme foarte mici. Iar în perspectiva anului 2020 există deja un cadru financiar multianual. Eu cred că resursele ar trebui să fie folosite mai bine, dar um, nu cred că vom putea avea în vedere uh, bugete uh, mai mari. Ca tare trebuie să încercăm să valorificăm banii existenți într-o uh, manieră cât mai eficientă um, eventual și stimulând acele ferme care sunt vulnerabile până la urmă să iasă din acest sistem. Doamnelor și domnilor, va trebui să ne oprim aici, dar eu cred că sesiunea de după amiază o vom putea deschide. Bun. Deci, dumneavoastră nu veți mai putea participa, atunci vă dăm cuvântul, dar vă rog foarte pe scurt și ne cerem scuze față de interpreți. Da, foarte pe scurt. Eu nu voi putea să particip la întâlnirea de după amiază, deci în ce privește rolul femeilor, da, uh, uh, cei care au vorbit astăzi, dar și membrii uh, Parlamentului s-au referit la rolul femeii și, de fapt, um, 43% din forța de muncă în agricultură, nu doar în Europa, dar pretutindeni în lume este formată din femei și, din păcate, au mai un acces restrâns în ce privește cercetarea, rezultatele științifice, schimbul de informații, accesul la credite, inclusiv accesul la suprafețe agricole agricole. Uh, deci, uh, în mod sistematic putem spune că accesul femeilor este uh, restricționat și acest lucru se întâmplă și în Europa. Sigur că există diferențe de la un stat la altul, dar există uh, variații între uh, diverse state. Uh, în uh, Estonia, Lituania, sub 50% dintre proprietari uh, sunt femei. Deci, dar spuneam, în uh, modul sistematic, accesul este restricționat în cazul femeilor. Sigur că Trebuie să ă, te gândești ce înseamnă o familie și dacă o familie la un moment dat nu se poate destrăma, deci ă, trebuie ă, să creezi garanții pentru că atât bărbatul cât și femeia într-o familie să poată să aibă la acces la tot ceea ce înseamnă uh, un spor de eficacitate în munca pe care o prestează. Deci și femeile trebuie să participe la cooperative, la organizațiile producătorilor și această participare să fie pe baze democratice, să permită și femeilor să se pronunțe, pentru că altfel vocea lor Uh, care este esențială pentru toate uh, politicile și procesele în acest domeniu, uh, nu va putea să fie făcută auzită. Mulțumesc foarte mult și înțeleg că tendința este clară. fermele mici și femeile sunt foarte implicate, în timp ce în fermele mai mari, mai ales în ce privește managementul, bărbații sunt mai prezenți. Dar, dar de multe ori munca într-o fermă ă, familială ă, de mici dimensiuni este mai dificilă ca atare și femeile lucrează ă, mai greu acolo. Mulțumesc tuturor și mulțumesc și interpreților. Eu însă îmi voi lua rămas bun de la dumneavoastră. Ehm, ședința ehm, comisiei se va relua la ora 15 după amiază. Vom vorbi despre viitorul politicii agricole și după anul 2020. Mulțumesc!